Bună ziua tuturor, haideți să continuăm reuniunea de azi cu dezbaterea amendamentelor proiectului de raport privitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aplicarea priorităților 2013, raportoare pentru Parlamentul European e doamna Ferreira. Dar uh, dați-mi voie mai întâi să fac niște precizări pentru invitații noștri, mai ales din Parlamentele Naționale, cărora le urăm un cordial bun venit și le spunem că e adevărat onoare pentru noi ca domniile lor să fie astăzi aici. Le spunem că există interpretare în 22 de limbi, în și din 22 de limbi și nu vom utiliza sistemul obișnuit uh, de intervenții spontane pe care îl utilizează membrii Parlamentului European și membrii Parlamentelor Naționale prin care cer să iau cuvântul, să iau cuvântul și în primul rând vom da cuvântul doamnei Ferreira și apoi cui va dori să intervină, atât din Parlamentul European cât și din Parlamentele Naționale, dar pentru asta va trebui cine dorește să intervină să completeze un formular cu numele, uh, ușierii apoi vor transmite acest formular către prezidiu. Deci noastră dați la oșier și ei îl transmit prezidiului. Domnul Herman de Croo din Parlamentul Belgian eh, ne-a cerut să-l scuzăm. Din nefericire nu va putea să fie astăzi aici. Insist, deci, că metoda de a cere cuvântul se va face prin eh, completarea fișelor pe care le veți găsi fața dumneavoastră pe masă, apoi le dați la ușieri și ușerii ne le vor transmite și așa vom da cuvântul. Deci colegii din Parlamentul European care doresc să intervină, inclusiv raportorii din umbră, vor trebui de asemenea să completeze aceste fișe pentru a putea cere cuvântul. Da, aș dori să informez atât colegii mei din Parlamentul European cât și colegii din Parlamentele Naționale că vom da cuvântul alternativ uh, doi, uh, cu doi, doi membri ai Parlamentelor Naționale și, pardon, un membru al Parlamentului European. M-am grăbit. Deci, la fiecare doi membri ai Parlamentelor Naționale, câte unul din Parlamentul European și timpul maxim de uh, vorbire va fi de trei minute. Trei minute pentru uh, fiecare intervenție. Uh, Așadar, vă rog să încercați să respectați timpul de vorbire, pentru că, sigur, vor fi multe persoane care vor cere cuvântul și spunem uh, doar până la patru și jumătate timp de discuții. Așadar, fără întârziere, dau cuvântul doamnei raportoare, doamna Ferreira. Elisa, ai cuvântul. Gracias. Obrigada, senhor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Bine ați venit, uh, urez bun venit colegilor din Parlamentele Naționale la discuția noastră de azi. Discuție care are loc uh, într-un moment uh, deosebit de important. Pe de o parte, pentru că încă n-am reușit să ieșim din criză, criză care a afectat zona euro, dar Europa în general și lumea întreagă, iată, de 5 ani de zile, uh, după cum știți, s-a prăbușit uh, firma Lehman Brothers, acum 5 ani și am văzut că, de fapt, modelul după care ne conduceam era unul foarte fragil. Eu am calitatea de raportoare pentru un text care uh, este o parte integrală a parte integrantă, mă scuzați, a primei puneri în aplicare a întregii acestei noi metodologii, așa numitul six-pack și two-pack, adică pachetul de șase măsuri și pachetul de două măsuri uh, care au fost finalizate și care acum au intrat în vigoare. Așadar, ne aflăm într-un moment în care discutăm aici uh, una din fazele importante în ceea ce privește funcționarea semestrului european. Recomandările sunt elaborate de către Comisia uh, Europeană, apoi Consiliul le adoptă, însă Parlamentul European încearcă să aducă îmbunătățiri uh, textului, deci își exercită dreptul de control democratic. Uh, din semestrul european vor rezulta recomandări specifice pentru fiecare stat membru și, de asemenea, un adevărat exercițiu bugetar național. Practic, va fi o discuție pe o primă formă a proiectului și toată, asta, toată această discuție se va desfășura la nivel european, deci uh, țările membre vor prezenta în cadrul semestrului european propriile bugete, însă sub forma unui proiect de buget, apoi vor fi făcute recomandări specifice pentru fiecare țară, iar apoi Comisia Europeană va face o evaluare imediat ce va fi primit planurile bugetare ale fiecărei țări, asta pentru a consolida cooperarea europeană. Eu uh, așadar am uh, prezentat un raport la care au fost depuse 235 de amendamente din partea colegilor. Acum încercăm să ținem cont de toate amendamentele, să le incorporăm în textul prezentat de mine, pe baza principiului uh, care domnește în Parlamentul European, adică tentativa întotdeauna de a concilia, de a încerca să găsim un acord cât mai amplu posibil. Eu am speranțe, sunt chiar convinsă că vom ajunge la un rezultat final uh, care să fie un text uh, care să fie adoptat de o majoritate solidă fără a elimina și a lăsa pe din afară liniile fundamentale ale mesajului Parlamentului într-un moment atât de dificil al vieții Europei. Care sunt uh, temele de care m-am ocupat eu în raport? În primul rând, am spus că trebuie să relansăm economia reală. Fără creștere economică, nu vom reuși să ieșim uh, nevătămați din criză și să avem o perspectivă pe termen lung de redresare. Sunt, uh, sigur, uh, în momentul actual economiile europene sunt interconectate și economia Uniunii Europene poate fi solidă doar dacă există o coordonare a politicilor economice astfel încât uh, să depășim divergențele de concurență ale țărilor membre și mai ales din zona euro. Propunerea Comisiei conține noi elemente. Uh, în textul său pe care îl examinăm noi, uh, Comisia, pentru prima oară, în mod foarte clar, a vorbit despre necesitatea ca Mm. cu un, uh, încă un anumit timp înainte, țările să facă eforturi pentru a încerca să rezolve contradicțiile acestea la nivelul Uniunii, eventual reușind chiar să-și crească cererea internă, uh, reducând nivelul de impozitare în ce privește asigurările sociale. Uh, se știe că salariile sunt un element important în acest domeniu și în ce privește consolidarea cererii. În Parlament s-a spus de multe ori că am putea avea o Europa care să funcționeze eficient, uh, asta doar uh, datorită țărilor care acționează, care pregătesc adaptări, modificări. Bun, se poate stimula cererea, ținând cont de faptul că aceste țări uh, trebuie să aibă un comportament simetric. Asta nu pe termen scurt, desigur, și e esențial și să identificăm uh, politicile necesare pentru lupta împotriva șomajului și mă refer mai ales la șomajul uh, care afectează tinerilor și să se facă ajustări serioase, mai ales în ce privește program, problemele ce țin de uh, rate rată ridicată de excluziune socială, de sărăcie, care se înregistrează la ora actuală în Europa. Deci e importantă o politică pe termen mediu și lung uh, pentru a reuși să ieșim din dezechilibrele actuale. Uh, competitivitatea, sigur, are costurile ei, însă apoi uh, mai e alcătită și din, din investiții în cercetare, dezvoltare, educație, care toate sunt de folos pentru creșterea productivității economiei europene și mai ales a țărilor care au nevoie de a deveni mai competitive. Cum se spune în raport, statele membre trebuie să examineze impactul social și economic al reformelor pe care le pun în aplicare. Trebuie să își revadă, revizuiască modelele mm, pe care le-au adoptat până la această oră atunci când se face evaluarea impactului politicilor care au fost uh, puse în aplicare. Și trebuie să se facă ajustări, mai ales pentru că cetățenii se află într-o situație uh, foarte proastă care, la care i-au adus eventual niște erori uh, neexplicate pentru că nu s-au atins anumite rezultate stabilite atât în ce privește economia, Uh, variabile, cât și elementele macroeconomice. Ce e importantă această activitate de coordonare a Uniunii Economice și Monetare și trebuie să tragem învățăminte din uh, textul six-pack-ului și din dezechilibrele macroeconomice și apoi trebuie să ducem la bun sfârșit și reformele structurale care au fost convenite, însă asta întotdeauna ținând cont de situația din fiecare stat membru. Așadar, cu o mare marjă de flexibilitate oferită de six-pack și de two-pack, pachete de șase și de două măsuri. Deci trebuie să atingem obiectivele stabilite uh, și să combatem eventuale impacte prea negative ale lor sau uh, efectele nedorite neașteptate. Trebuie să ținem cont că există deci această legătură uh, între statele membre care sunt interconectate, dar în același timp trebuie să și concretizăm promisiunile făcute în ce privește investițiile, care trebuie să fie făcute în mod mai dinamic, uh, această nouă dinamică a investițiilor putând favoriza strategia Europa 2020, astfel încât să avem o reală politică comercială europeană. Întreaga zona economiei reale trebuie revizuită și noi considerăm că textul în discuție conține indicații care se referă la relansarea, redresarea economiei, a IMM-urilor, Asta tocmai pentru a combate situația dramatică a șomajului, mai ales uh, șomajul în rândul tinerilor. În ce privește fluxul de creditare a economiei reale, care a fost întrerupt, uh, Parlamentul, uh, prin vocea mulți colegi, care a lucrat împreună cu mine la dosar s-a exprimat. Săptămâna trecută am adoptat uh, mecanismul unic de supraveghere europeană, deci va exista un unic supraveghetor, Banca Centrală Europeană, pentru țările din zona euro și țările aderente. Și asta sigur că va avea legătură cu activitatea autorităților de supraveghere uh, națională. Și deci am avut o discuție chiar în această dimineață în Comisia noastră de afaceri economice și monetare privitoare la mecanismul unic de rezoluție bancară și fondul uh, în acest sens, care există în acest sens și care este finanțat uh, de la sectorul industrial și care trebuie utilizat pentru uh, a ameliora situația instituțiilor de credit. Succesul băncilor, sigur, este legat de situația acționarilor, dar și a creditorilor. E foarte important să salvgardăm băncile, dar și depozitele, să facem astfel încât băncile să fie în slujba economiei reale. Parlamentul solicită de asemenea consolidarea luptei împotriva fraudei, a evaziunii fiscale, de așa numită planificare fiscală agresivă. Și sigur că trebuie să ținem cont și de toate celelalte elemente care caracterizează sectorul și piețele financiare, dar de care vom discuta ulterior. În încheiere, aș mai spune că nu trebuie să dăm uitării controlul democratic. Sigur, ambițiile noastre sunt foarte mari în întreg acest proces, Dorim să avem un mare spațiu economic european, dar care să fie și un spațiu al democrației pentru a mm, exista mecanismele de, parla, de mă transparență care să includă Parlamentul European, Parlamente Naționale, parteneri sociale, în societatea civilă, în acest semestru european și apoi acțiunea Troicii trebuie să fie supusă rapid controlului democratic. Deci ea trebuie încadrată în sistemul responsabilității, așa încât trebuie să se exercite un, un control democratic absolut normal. În plus, după cum am mai spus, textul Comisiei în ce privește recomandările uh, pentru statele membre Recomandările acestea au deschis o serie de fronturi noi care încă nu au făcut obiectul unor discuții. Există semnale că s-au făcut pași înainte și atrag atenția colegilor în acest sens. Comisia Europeană, în ce privește pachetul de două măsuri, a spus în plenara Parlamentului că în ce privește analizarea bugetelor naționale pe 2014 trebuie ca programele de investiții publice să țină cont inclusiv de locurile de muncă ce pot fi create. Și mai e și inițiativa Comisiei deja concretizată de a crea un grup de experți la nivel înalt uh, care să examineze, să vadă dacă este necesar să se efectueze uh, emiteri unice de datorie suverană. A fost creat deci acest grup de experți. E o cerință a pachetului de două măsuri. În plus, Comisia a făcut o propunere pentru a înființa un mecanism unic de rezoluție, iar contribuabilii noștri se știe că nu sunt cei care trebuie să suporte cheltuielile pentru a salva băncile. Acționarii trebuie să o facă, eventual acest, uh, și acest fond de care vorbeam finanțat de industrie. Um, cu asta închei și aștept reacțiile colegilor în ce privește dezbaterea care este în curs. Și voi ține cont de toate preocupările exprimate de colegii din, Parlamentul, la, din Parlamentele Naționale în ce privește acest semestru european. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, Alisa. Și acum uh, reprezentanții Parlamentelor Naționale, Franța, domnul Cristof Careș, membru al Comitetului pentru Afaceri Europene. Vă reamintesc că aveți trei minute la dispoziție. Mulțumesc. V-aș ruga și v-aș fi recunoscător să respectați timpul, pentru că dacă nu va fi foarte greu să dau cuvântul tuturor. Vă rog, aveți cuvânt, cuvântul pentru trei minute. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă împărtășesc uh, experiența noastră, pentru că cred că asta așteptați de la parlamentarii naționali. Am uh, trăit, cel puțin în Franța, acest prim an al semestrului european, care va continua cu proiectul legii bugetului și avizul pe care îl va emite comisia noastră, eh, comisia eh, pe marginea acestei eh, legi a bugetului. Cred că Procesul a fost unul fructuos și uh, aș insista pe două subiecte cu care ne-am confruntat. Sigur, voi vorbi din perspectiva Franței. Primul subiect se referă la ritmul uh, cu care trebuie făcute ajustările bugetare. Aici am avut o discuție cu Comisia, în urma căreia obiectivele au fost amânate pentru noi, însă ceea ce voiam să subliniez este că această discuție a fost uh, o ocazie și pentru noi, dar și pentru comisie să ne îmbogățim experiența pentru că ne-am dat seama că ritmul uh, propus de comisie era unul prea brutal și se înregistra un risc uh, care ar fi putut avea un impact important asupra activităților economice și asupra creșterii în țara noastră. De aceea mă felicit și felicit uh, Comisia pentru că a reușit să asculte solicitarea noastră și să țină seama de ea, o solicitare care venea de altfel dintr-o analiză mai generală. O analiză pe care o făcusem și eu împreună cu uh, femeiul, prin care recunoșteam că am subestimat consecințele unei uh, ajustări prea uh, masive. Acesta a fost primul subiect. Uh, și apoi mai avem un al doilea subiect care se referă la reformele structurale, și anume, până unde merge Comisia cu recomandările sale. Adică, până unde Uh, se bagă, între ghilimele, Comisia în politicile naționale. Cât de mult decide ea să se pronunțe? Ei bine, din acest punct de vedere, este clar că recomandarea făcută Franței în materie de reforme structurale era foarte precisă și mergea foarte departe în detaliu. Și aici cred că avem un adevărat subiect de discuție. Este adevărat că Comisia are legitimitatea de a stabili un anumit număr de obiective și totuși cred că statele membre, guvernele și parlamentele naționale sunt cele care trebuie să pună în aplicare acele obiective. Și în Parlamentul francez am avut o discuție cu ocazia vizitei domnului Oli Rennes o discuție care cred că a fost deosebit de utilă. Deci, această întrebare, până unde merge Comisia cu recomandările sale, ei bine, ea s-a regăsit pe deplin în această dezbatere pe care am avut-o în Franța cu ocazia venirii Comisiei. Mulțumesc, domnule Carez. Și acum, în numele adunării naționale din Ungaria, doamna Matias. Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a vorbi. Au existat negocieri foarte intense cu privire la aceste recomandări specifice pe țări și este nevoie de o cooperare și mai întărită între statele membre și comisie pentru a se înțelege clar care este poziția fiecărui stat membru și trebuie să facem asta la timp Credem că Comisia ar trebui să comunice recomandările specifice țărilor uh, mai rapid pentru a se evita orice întârzieri. Un alt pas înainte ar fi dacă Comisia ar putea fi mai flexibilă cu privire la modificarea recomandărilor. Și credem că ar trebui să dea dovadă de mai multă deschidere în modul în care gestionează riscurile politice. Ungaria și Parlamentul Maghiar sunt foarte deschiși și foarte interesați de acest uh, semestru european. Secretarul de stat, domnul Zoltan Cefavai, a primit uh, informații detaliate cu privire la recomandările aplicabile Ungariei și pentru următoarea perioadă de programare, Ungaria va fi deosebit de atentă la um, implementarea recomandărilor și la conformitatea cu acestora în vederea obținerii de progrese. Am uh, implementat reforme pe termen lung Din punctul nostru de vedere, însă, Comisia rămâne foarte rigidă în ceea ce privește detaliile acestor uh, recomandări aplicabile țărilor, în detrimentul uh, obiectivelor pe termen lung. Ca urmare, sunt de acord cu uh, colegul din Franța. Ungaria este de acord uh, că Comisia este cea care emite direcțiile generale, orientările generale pentru statele membre. Însă ar trebui să se concentreze mai degrabă pe aceste orientări generale și să lase marjă de manevră statelor membre care sunt responsabile de implementarea în detaliu a acestor orientări. Vorbind despre competența statelor membre, nu credem că este foarte util dacă uh, Comisia își exagerează propriile competențe. Național Ungara. Mulțumesc, uh, doamne din Ungaria, și acum are cuvântul coordonatorul nostru din partea PPE și raportor din umbră pentru acest raport, domnul Guzes. Merci, merci, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau pentru început să subliniez că negocierile în curs cu raportoarea și cu raportorii din umbră se derulează într-un climat foarte pozitiv, într-un spirit de deschidere și nu mă îndoiesc că vom reuși să ajungem la un text de compromis destul de rapid pe această tematică atât de dificilă și de importantă. Aș vrea să răspund uh, la reacțiile pe care tocmai le-am ascultat cu privire la recomandări. Când uh, am fost eu însumi raportor uh, pentru semestrul european, pentru prima operațiune, ne-am pus de acord aici la Parlament pentru a spune că recomandările trebuie să fie detaliate. De ce detaliate? Ei bine, pentru a ieși din limbajul clasic unde vorbim despre reforme structurale și gata, fiecare înțelege ce poate. Nu, detaliat pentru că trebuie să putem să evaluăm re- realizarea acestor recomandări pe baza unor criterii. Deci trebuie să se știe clar care sunt așteptările, care sunt obiectivele urmărite, dar și care sunt diversele elemente care trebuie luate în considerare. Și din acest punct de vedere aș reaminti un lucru important. Colegii noștri vorbesc despre recomandările comisiei. Domnul Barroso a făcut într-adevăr o greșeală uh, prezentând mereu aceste recomandări ca fiind recomandările Comisiei. Îmi pare rău, însă în momentul în care au fost adoptate de către Consiliu, aceste recomandări nu mai sunt ale Comisiei. Sunt recomandări propuse de Comisie, dar validate sau nu de către statele membre. Ca urmare, recomandările țin de decizia statelor membre. Și nu este deloc nu este deloc binevenit să spunem apoi că Comisia încearcă să guverneze. Dacă aceste recomandări uh, ale Comisiei uh, sunt luate în considerare, este tocmai pentru că statele membre le-au acceptat. Și cred că dacă nu clarificăm acest punct care este esențial pentru înțelegerea de către concetățenii noștri a sistemului, vom avea mereu acest divorț între Uniunea Europeană și cetățeni. Când lucrurile stau bine, guvernele naționale și parlamentele au dreptate și când lucrurile stau prost, este vina Europei. Și în Europa este mai ales vina Comisiei. Ei bine, colegii noștri trebuie să înțeleagă că aici partea de legislație europeană este decisă în într-un proces de co-decizie, iar, uh, parlament, iar uh, Comisia Europeană are un rol care este foarte bine încadrat și limitat. Și ca să nu-mi depășesc timpul care mi-a fost alocat, voi reaminti că doamna raportoare sugerează o evaluare ex ante aprofundată a impactului social al reformelor recomandate. Sunt de acord cu acest punct de vedere, însă cred de asemenea că trebuie să analizăm uh, ce s-ar întâmpla și dacă nu am face acele reforme. Pentru că dacă n-ar exista solidaritatea europeană față de țările care se află în cea mai mare dificultate, ei bine, acestea astăzi s-ar afla astăzi într-o situație mult mai uh, gravă decât uh, cea actuală. Ei bine, chiar dacă eu n-am crezut niciodată că Grecia ar fi ieșit din zona euro, mulți economiști au crezut contrariul. Și astăzi constatăm că solidaritatea europeană într-o Europa care nu este comunitară, ci este interguvernamentală, e bine, tocmai ea a permis ne-a permis să facem față unei crize care nu este deloc ușoară pentru țările care fac parte din aceste programe, dar care permite totuși acestor țări astăzi să-și um, să scoată din nou uh, capul la suprafață. deci e foarte important să clarificăm rolul diferiților actori, rolul Comisiei, rolul membrilor, rolul statelor membre pentru a nu-i induce în eroare pe cetățeni ne alocând uh, Comisiei niște responsabilități pe care aceasta nu le are și ne criticând-o pentru lucruri pe care aceasta nu le face. Fără aceste recomandări acceptate de către statele membre, nu poate exista o coordonare a politicilor economice. Mulțumesc foarte mult, domnule Gozes, pentru acest discurs uh, clarificator. În numele Camerei Reprezentanților din Irlanda are cuvântul domnul Linz, președintele Comisiei Comune, Finanțe, uh, Administrație Publică și Reforme. Mulțumesc foarte mult în numele Parlamentului Irlandez. Mm, urez bun venit tuturor uh, colegilor parlamentari care sunt prezenți aici și doresc să mulțumesc doamnei Ferreira pentru acest raport și Comisiei Econ pentru organizarea acestei consultări. După cum știți, Irlanda a fost uh, o țară importantă în acest proces încă din 2010 și a beneficiat uh, de un uh, pachet financiar de 85 de miliarde de euro uh, ajutor uh, financiar din partea Uniunii Europene în uh, cadrul mecanismului european de stabilizare financiară, de asemenea și din partea Suediei, Danemarcei, din partea Fondului Monetar Internațional și alte programe. Aceste programe au fost subiectul la uh, 11 misiuni detaliate și a mai multor rapoarte, rapoarte care au fost publicate. Uh, Irlanda a implementat cu succes acest program, uh, însă cu costuri importante pentru cetățeni care au făcut ajustările necesare în termen de cheltuieli. În ceea ce privește controlul bugetar, trebuie să ne concentrăm în continuare pe uh, următorul punct de vedere, modul în care Uniunea Europeană uh, își face datoria față de cetățeni. Uneori, în, atunci când ne elaborăm politicile economice, trebuie să ne amintim că trebuie să comunicăm acest rezultat final și trebuie să vedem care este viziunea noastră pentru Europa mai inclusivă și cum putem să facem în așa fel încât să uh, menținem standardele de viață și modelul social european. Trebuie să, să trecem de la limbajul austerității la limbajul prosperității și al creșterii. De asemenea, am dori să uh, cerem Comisiei să facă o evaluare a calității acestor recomandări specifice țărilor. Și suntem de acord că trebuie să fie sprijinite acele investiții care conduc la crearea de locuri de muncă și la redresarea economică a Europei. În intervenția mea doresc să mă acces și pe două aspecte ale guvernanței economice la nivel european. Prima mea observație se referă la arhitectura uh, controlului parlamentar în acest domeniu foarte critic de politici. Comisia Econ înțeleg că va, se va ocupa de acest subiect al semestrului european 2013-2014 și acest lucru uh, s-a spus deja și la conferința de la Vilnius și, de asemenea, va exista și o conferință ulterioară coprezidată de Parlamentul European. Uh, o conferință care va avea loc peste patru luni și care va dezbate aceleași subiecte de politică și trebuie să ne punem întrebarea ce se va realiza până atunci, care este valoarea lucrurilor implementate, care este direcția uh, spre care se merge în ceea ce privește acest uh, raport anual privind creșterea AGS. Și asta trebuie să ne punem întrebarea dacă există un mod mai bun de a proceda. Eu cred că parlament parlamentarii europeni trebuie să-și, parlamentarii um, naționali trebuie să-și um, împărtășească și ei experiențele de la nivel local către nivelul european și aceste schimburi de opinii trebuie să fie apoi uh, continuate la nivel european. De asemenea, trebuie văzut modul în care acest uh, dialog uh, economic uh, național european răspunde nevoilor parlamentelor naționale. Și aș dori să știu care este opinia dumneavoastră referitor la aceste conferințe și aceste foruri de exprimare. Mulțumesc, domnule Linz. Și acum are cuvântul președintele Comisiei Economice din Parlamentul Spaniol. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură foarte mult să mă aflu din nou alături de colegii mei, eh, distinși și parlamentari europeni. Acum uh, doar 13 luni, uh, în țara mea, în Spania, prima de risc uh, trecea mult de 600 de puncte de bază. În această dimineață se afla la 244. Iată ce scădere însemnată de la mai mult de 600 la 244 și asta are o semnătate multiplă. În primul rând că guvernul meu a, uh, s-a conformat uh, foarte strict recomandărilor Comisiei Europene și a făcut o profundă revizuire a politicii economice din, în, ultimii, în ultimele 20 de luni, mai ales lună de lună, uh, și acest proces continuă. Deci a fost o corectare a dezechilibrelor macroeconomice care afectau Spania acum doar 20 de luni voi vorbi de trei domenii. În primul rând s-a consolidat din punct de vedere fiscal uh, lumea financiară, finanțele publice spaniole și uh, era ceva ineluctabil pentru a garanta durabilitatea finanțelor publice spaniole. În al doilea rând, s-a făcut o recapitalizare, s-a început o capitalizare și o restructurare, restructurare a sectorului uh, bancar spaniol lucru care va facilita ca pe termen scurt să se reactiveze creditul atât pentru persoane juridice cât și fizice. În al treilea rând, în al treilea domeniu, S-au adoptat mari și numeroase reforme structurale pentru a ne relansa competitivitatea Uh, pentru, pentru ca să nu mai recurgem la finanțarea externă. Schimbarea din balanța noastră comercială a fost uh, spectaculoasă prin toate aceste măsuri, astfel încât și situația uh, balanței noastre de cont curent. Astfel încât, în continuare, vom îndeplini recomandările care, după cum s-a spus aici, de fapt nu sunt recomandările președintelui Comisiei, ci ale colegiului de comisari, ceea ce solicităm noi, Comisie, e să continuăm să facem progrese importante cu această mare provocare, adică o uh, autentică Uniune Economică și Monetară, pentru care noi, spaniolii, dorim să lucrăm, plecând de la Uniunea Bancară și Uniunea Fiscală, care continuă să fie două provocări importante pentru toți și care pe care Spania consideră că prin uniunea noastră tuturor uh, să, sunt niște obiective care vor putea fi îndeplinite pe termen scurt. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Lansuela și acum are cuvântul domnul Filip de Bacher, raportor din umbră din partea grupului liberal. Thank you, voorzitter. Um, ehm, and in the eerste plaats ook... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să urez bun venit tuturor deputaților din Parlamentele Naționale. Dialogul nostru de astăzi este foarte important. Aș dori să revin la ceva spus de domnul Gozes. Până la urmă, sunt esențiale două elemente. În primul rând, modul în care instituțiile naționale și europene vor reuși să uh, iasă din criză și să contribuie la restabilirea normalității. Și, în al doilea rând, ce poate să consolideze uh, ownership-ul, ca să-i spunem așa. Și aș dori să vă prezint câteva argumente legate de aceste două teme. În primul rând, revenirea la normalitate. S-au făcut foarte multe demersuri pentru un cadru european mai puternic, în primul rând în domeniul disciplinei bugetare. Statele membre și-au autoimpus-o, însă a fost vorba și de un mai bun control al băncilor. O funcționare normală a băncilor până la urmă, fără riscuri în exces. Statele membre împreună au contribuit la stabilirea unor baze foarte solide. Cu cinci ani în urmă, probabil că orice om politic ar fi considerat că este imposibilă o cooperare atât de eficace și atât de rapidă. În al doilea rând, Aș dori să mă refer la ceva ce spunea și domnul Gozes și anume la însușirea unui număr de recomandări făcute astăzi în cadrul uh, supravegherii economice consolidate și în cadrul recomandărilor specifice pentru fiecare țară. Consiliul le-a adoptat, într-adevăr, și înțeleg perfect ce spun colegii din parlamentele naționale, e perfect normal să existe o atitudine destul de negativă față de aceste recomandări. Însă, Gândiți-vă că parlamentele naționale în orice caz au participat mai mult la adoptarea acestor măsuri decât Parlamentul European. Deci nu mi se pare normal să aud acum uh, lamentări conform cărora parlamentele naționale nu au fost implicate. Nu, într-adevăr, Comisia propune, Consiliul decide implementarea, iar eu cred că situația aceasta ne arată că parlamentele naționale se implică și în același timp pun la stâlpul infamiei lipsa de reforme structurale. Mie mi se pare cam ciudat și o atitudine cam paranoică, sincer să fiu. Cred că noi, parlamentarii europeni, trebuie să amintim Comisiei și Consiliului că și-au asumat responsabilități, că pacta servanda sunt să nu uităm că e foarte importantă și colaborarea între parlamentele naționale și Consiliul European pentru trecerea la punerea în aplicare a acestor recomandări. Domnule președinte, în cele din urmă consider că aceste recomandări pentru fiecare țară sunt esențiale pentru revenirea la normalitate. După cum spunea și doamna Ferreira, statele care sunt acum uh, pe excedent trebuie să facă tot ce pot pentru a contribui la restabilirea economiei europene. Trebuie să se controleze obiectivele din domeniul reformelor structurale și apoi, la nivel european, trebuie ca statele membre să fie susținute în uh, investițiile pe care le fac în domeniul infrastructurii, al cercetării, al inovării și al uh, educației. Sunt uh, elemente foarte importante și de aceea mă bucur foarte mult că avem această ocazie de a discuta cu toți împreună despre ieșirea din criză și pentru un viitor mai bun pentru cetățenii noștri. Mulțumesc, domnule de Bacăr. În numele Adunării Naționale din Slovenia are cuvântul domnul vicepreședinte al Comisiei de Finanțe și Politică Monetară. 3 minute. 3 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep cu o critică. Vorbim despre un subiect important, este adevărat, cred că trebuie să consolidăm cooperarea între parlamentele naționale și Parlamentul European și Comisie, cât timp este vorba de guvernanța macroeconomică. Totuși, trebuie să uh, remarcăm și faptul că nu avem la dispoziție decât o oră și jumătate pentru această discuție. Nu e suficient, nu putem intra în detalii pentru toate statele membre, asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu avem timp nici să discutăm despre repercusiunile europene. Eu cred că acest dialog este necesar. Au fost câteva întrebări adresate parlamentelor naționale și una dintre cele mai importante întrebări este dacă cadrul de recomandări al Comisiei este adaptat la situația națională. Trebuie să vă spun că, din păcate, am depășit de mult acel moment critic când puteam să ne declarăm fie mulțumiți, fie nemulțumiți de niște recomandări. Nu mai e posibil acum, trebuie să le acceptăm așa cum sunt și e, a, e foarte important acest lucru, mai ales pentru țara mea, pentru că, din păcate, acum se, suntem arătați cu degetul ca următorii la rând. Criza din Slovenia este diferită iar criza sectorului bancar nu înseamnă neapărat că țara noastră este următoarea la rând. Cel mai bun mod de a consolida finanțele publice este stimularea creșterii. Și cred că trebuie să ne întrebăm dacă modelul actual susține creșterea și crearea de noi locuri de muncă sau dacă cumva ne împiedică în abordarea noastră. În ceea ce privește recomandările, trebuie să vă spun că instituțiile europene nu ne-au prezentat niciun lucru pe care noi să nu-l fi știut deja în Slovenia. Este mai ales valabil în ceea ce privește criza bancară și supraîndatorarea economiei noastre. Cu toate acestea, anul acesta și anul trecut, Slovenia a participat activ la îndeplinirea recomandărilor iar acum ne aflăm în fazele finale ale redactării bugetului pe anul acesta și pe anul viitor. Încă uh, se profilează conflicte sociale, ceea ce încetinește întregul proces. În spiritul acestui raport aș dori să spun că eu cred că există elemente specifice ce vizează Parlamentul și cetățenii. Ele sunt prezente în raport, însă trebuie să vă spun că vom purta o răspundere și mai mare în lunile care urmează, pentru că noi, ca Uniunea Europeană, va trebui să dovedim că suntem capabili să facem față crizei economice și sociale înainte de a fi uh, învinși de uh, eurosceptici la alegerile europene. Deci cred că este foarte important să știm că creșterea nu se petrece de la sine, trebuie să ne reparăm greșelile din trecut și aceste cuvinte sfărăitoare pe care le au unii în declarații trebuie să uh, fie puse și în practică. Mulțumesc. Gracias, señor Frare. Mulțumim. Și acum uh, din Letonia are cuvântul președintele Comisiei de Economie a Parlamentului Leton. Uh, uh, Mulțumesc. Parlamentul Național din Letonia discută recomandările specifice pentru țara noastră. La sfârșitul lunii mai 2013, recomandările specifice au fost prezentate în Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului Leton. Ulterior, în luna iunie, ministrul economiei a informat Comisia Europeană cu privire la uh, mersul lucrurilor. Însușirea recomandărilor trebuie să fie pus în perspectivă pentru că timpul pe care îl primim pentru a redacta un răspuns este doar de două-trei zile și, din păcate, nu avem întotdeauna timp să uh, răspundem așa cum am dori. Mai ales atunci când e vorba de proiecte pe termen lung, când se vorbește, de exemplu, despre reformarea sistemului de asistență socială sau a sistemului de pensii, avem nevoie de mai mult decât două-trei zile pentru discuțiile din Parlament. Revenind la recomandările naționale, contribuția foarte importantă este cea legată de finanțarea europeană, care uh, trebuie reformată. La ora actuală, Letonia nu are probleme pentru că, pentru că nu avem moneda euro deocamdată uh, și vom vedea dacă vom adera sau nu. În legătură cu disciplina fiscală am învățat foarte multe din trecut și știm că o politică fiscală strictă este sau ar trebui să fie unul din elementele cele mai puternice ale cadrului uh, legislativ din Letonia. Am adoptat o lege privind disciplina fiscală la începutul lui 2013 și aceasta conține principii și prevederi care sunt menite să se asigure că ciclul economic se poate desfășura într-un climat de stabilitate financiară. În ceea ce privește consolidarea suplimentară a disciplinei fiscale, Guvernul a creat un Consiliu Fiscal Național care, va, care își va începe activitatea la începutul lui 2014. Vom monitoriza respectarea regulamentului privind disciplina fiscală, iar Parlamentul va fi implicat activ în uh, alcătuirea acestui uh, Consiliu, pentru că va numi 3 până la 6 membri din acest Consiliu Fiscal. Mulțumesc foarte mult, aștept cu nerăbdare discuțiile. Mulțumesc. Acum, în numele grupului ECR, dau cuvântul raportorului din umbră, domnul Epping. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus foarte multe până acum. Eu aș dori să revin la ce spunea colegul nostru din Franța. El s-a referit la un aspect foarte interesant și anume ce drepturi mai rămân parlamentelor naționale dacă facem o comparație cu drepturile pe care le are Parlamentul European și când constatăm că foarte multe competențe migrează spre Bruxelles. Eu sunt un partizan al semestrului european, propus uh, de doamna Ferreira în acest raport. Dar ce constatăm? Constatăm că am ajuns la o uniune bugetară și că avem o autoritate de supraveghere pentru zona euro și recomandări pentru fiecare țară. Acesta este, uh, aceasta este premisa. Nimeni nu are ce să critique, însă ne mai putem întreba ce competențe mai au parlamentele naționale în acest context. Haideți să ne gândim la această uniune bugetară. Competența bugetară a parlamentelor naționale este un drept național, ca, ca un drept fundamental, care acum însă este uh, golit de sens pentru că se stabilește un buget și apoi, în mod automat, se acționează de la nivelul european pentru a se combate dezechilibrele. Dar ce se înțelege prin dezechilibre? Nu e prea clar. Putem vorbi despre dezechilibre din sectorul bancar pentru Slovenia, Cipru sau Irlanda, sau de dezechilibre în sectorul imobiliar în Spania. De asemenea, se întâmplă să apare dezechilibre dacă țările de jos sau Germania au un excedent comercial brusc. Sau, uneori, salariile sunt prea mici în țările de jos, după cum a spus și Comisarul pentru Afaceri Sociale recent. Depinde ce înțelegem prin dezechilibru, între, însă toate politicile naționale, sociale, economice sunt vizate. Deci, până la urmă, ce competențe mai rămân Parlamentului Național? În unele domenii se merge și mai departe și se dorește o coordonare economică ex ante. Fiecare propunere a diverselor guverne din domeniul economic și social, de exemplu revizuirea sistemelor de asistență socială sau uh, a pensiilor, trebuie să fie trimis la Bruxelles chiar înainte de adoptarea proiectului. Deci dumneavoastră, ca colegiuitor din statele membre, nu mai aveți mare lucru de făcut și rolul parlamentelor naționale este încă o dată golit de sens. Dacă acceptăm această coordonare ex ante. Deci cred că trebuie găsit un punct de echilibru între competențele instituțiilor europene și ale parlamentelor naționale. Dacă un lucru nu merge bine în țara dumneavoastră, dacă apare o eroare sistemică, normal că alegătorii se uh, uită la dumneavoastră și abia voi se uită la noi. Pentru că uh, alegătorii se întreabă în primul rând în legătură cu aleșii lor naționali, dacă le respectă sau nu le respectă interesele și le, li le apără. Așadar, subsidiaritatea este un lucru foarte important și, până la urmă, legitimitatea întregului sistem este pusă sub semnul întrebării. Pentru că nu toți cetățenii sunt de acord ca Bruxelles să determine asistența socială sau pensiile naționale. Trebuie să se găsească un echilibru între Parlamentul European și Parlamentele naționale, dar și între competențele Uniunii Europene și cele ale statelor membre. Trebuie să mai vedem și din competențele de nivel european, dacă nu se mai pot da înapoi la nivel național câteva. Mulțumesc. Acum, în numele Parlamentului portughez, are cuvântul președintele Comisiei de Buget și Afaceri Financiare. Trei minute, vă rog. Eu consider, considerăm că... Mulțumesc. Consider că organizarea acestei dezbateri este foarte utilă deoarece astfel reușim să um, acordăm o dimensiune politică dezbaterii acesteia și, de asemenea, reușim să analizăm specificul național al recomandărilor făcute de comisie. Însă sunt de acord cu ce spunea doamna Ferreira în raportul său, și anume că este necesar să um, analizăm reacția la criză, ținând cont de cauzele acestei crize financiare și economice. Săptămâna aceasta s-au împlinit 5 ani de la falimentul Lehman Brothers, deci cred că este necesar să se constate ce reacții s-au uh, pregătit la criză, pentru că criza este o provocare uh, europeană, globală chiar. Uh, E nevoie de răspunsuri comune, după cum spunea doamna raportor, însă trebuie să privim și mai departe, trebuie să ne gândim la o dezvoltare durabilă, la ocupare pe termen mediu și lung. Trebuie să vă spun că noi în Parlamentul portughez suntem foarte motivați. Dorim să participăm activ la această dezbatere privind semestrul european, ținând cont în permanență de uh, specificul unei uh, țări cu program de uh, ajustare financiară. O țară care este sub egida instituțiilor internaționale. Așadar, ca și colegul din Slovenia, consider că uh, un an și jumătate nu e poate suficient. În Parlamentul portughez, o oră și jumătate, mă scuzați, nu este suficientă. Am ascultat-o pe doamna Ferreira și în Parlamentul nostru. Ne-a prezentat raportul său la începutul semestrului european și, de asemenea, am discutat și cu președintele, cu președinta Comisiei Econ, doamna Bowles, și uh, cred că este necesar să, ca aceste mecanisme de lucru să devină obișnuite, această colaborare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Nu se poate să depindem de o, o inițiativă ocazională a câte unui parlament național. Și mai ales în acest moment când în Europa se consideră că s-a încheiat ce a fost mai rău și că Europa este salvată că economia este pe calea cea bună spre redresare. Nu trebuie să uităm cauzele crizei și nici dezechilibrele de pe piețele financiare care au provocat această criză. Acestea au avut efecte asimetrice asupra economiilor naționale și nu trebuie, de asemenea, să uităm cauzele și cu nici consecințele sociale ale acestui proces. Portugalia a făcut mari eforturi pentru a respecta uh, obiectivele ce i-au fost impuse. Însă, nu e posibil să dăm curs acestor recomandări când uh, ele duc la o creștere a șomajului sau când Portugalia este iarăși împinsă în recesiune. Cred că în acest moment trebuie consolidată coordonarea europeană. Pachetul de două măsuri a fost unul foarte uh, rezonabil, însă trebuie să se și concretizeze toate aceste mecanisme. Trebuie să consolidăm ideea de a avea o uniune economică și monetară reală pentru zona euro și nu trebuie să uh, considerăm că criza este venită din afara Europei și că e, sau că e provocată de un stat sau altul. Criza ne vizează pe toți și trebuie cu toții să reacționăm. Mulțumesc, domnul Cabrito. Acum, în numele Sloveniei, are cuvântul vicepreședinta Comisiei de Afaceri Europene, doamna Osterman. Hvala za besedo, predsedujoči, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați reprezentanții Parlamentului Naționale, și membri ai Parlamentului European. Luna iulie anului curent am avut uh, o discuție în Slovenia în legătură cu recomandările Comisiei Europene. Dorim să fim incluși uh, pe cât posibil în această fază a semestrului european. Uh, Comisia care s-a întrunit în Slovenia a decis ca recomandările uh, Comisiei Europene să fie considerate ca fiind uh, corespunzătoare, foarte benefice și uh, oferă posibilitatea acțiunii pentru guvernul nostru. nu doar că nu, nu doar în ceea ce privește reforma pensiilor, ci într-un sens mai larg. recomandările sigur că trebuie să fie specifice pentru fiecare țară, pentru că nu e posibil să dai recomandări generale pentru toate țările europene. În ce privește Slovenia, noi suntem bine pregătiți și recomandările pentru noi uh, se referă mai ales la finanțele publice, uh, la crearea de noi locuri de muncă, la asigurarea dezvoltării și concentrarea pe anumite domenii specifice ale economiei. Trebuie să fim atenți și la sectorul bancar și reformarea acestuia. Scopul semestrului european este coordonarea politicilor economice, motiv pentru care ar fi foarte bine dacă toate statele membre ar coopera în ce privește guvernarea zonei euro ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra interconectivității economiilor noastre și efectelor acestea. Mulțumesc și acum are cuvântul președinta Comisiei pentru Ocuparea Parlamentului European, doamna Beres. Mulțumesc, dragă domnule președinte și dragă coleg. E un moment de întâlnire cu domnile voastre, pentru noi totdeauna important. Unii au menționat uh, ideea că o oră și jumătate poate nu-i de ajuns, dar este un exercițiu care se înscrie într-un întreg ciclu, pentru că din nefericire avem și alte discuții. Uh, avem, uh, am aplicat articolul 11 al uh, acordului fiscal, deci ne vom regăsi și la Vilnius, majoritatea dintre noi, uh, luna viitoare. Uh, eu aș dori să insist uh, mai mult asupra trei aspecte. În primul rând, pentru noi parlamentari, fie că suntem naționali sau europeni, aș spune că din partea Comisiei Europene și a Consiliului noi trebuie să obținem o rafinare a procesului care spun așa, în sensul că punctele de uh, plecare a acestor recomandări specifice de la țară la țară sunt orientări propuse de comisie în examenul uh, anual de creștere și apoi se face o tran- tranziție spre concluziile uh, Consiliului European unde unele lucruri se pierd. Dacă dorim ca procesul să fie democratic, trebuie să existe o articulare clară de unde anume plecăm, care e diagnosticul comun putem să ne angajăm față de, această, de acest diagnostic. Examinarea uh, anuală de creștere trebuie să fie baza discuției noastre și a elaborării recomandărilor pentru fiecare țară. O a doua observație, totuși continui să cred că în abordarea sa, Consiliul subestimează efectele de multiplicare și efectele de impact ale unei strategii în, din unele state membre asupra celorlalte state membre și o adevărată obsesie în legătură cu costul unitar al muncii ca element de ameliorare a competitivității, care ar trebui ținut cont uh, cu efectele sale în fiecare stat membre, dar și ca o interfață între state membre care e absolut uh, subevaluată și ignorată de Comisia Europeană. Rămâne pentru noi o problemă. Și uh, aș mai spune, în al treilea rând, că în ce privește cadrul global în care evoluează economiile noastre, sigur că sunt de acord cu convingerea că atâta timp când nu vom avea și indicatori sociali, atât pentru a identifica dezechilibrele macroeconomice, dar și uh, ca atare, vom avea o abordare parțială și nu globală în ce privește situația economică-socială a fiecărui stat membru și a Uniunii sau zonei euro mai ales. În încheiere, aș mai spune că în această întreagă abordare trebuie să ne gândim la importanța reformelor structurale europene pe care le întreprindem, de exemplu, înființarea Uniunii Bancare, care este uh, în prima linie în uh, redresarea finanțării publice și private în multe state membre. Asta este contribuția mea. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Beres. Și acum are cuvântul doamna Galpelz din partea PPE. Köszönöm szépen, uh, elnök úr! Um, Mulțumesc, domnule, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarei uh, pentru uh, întreaga sa muncă și documentul excelent. Mulțumesc și colegilor din Parlamentele Naționale pentru acest schimb de opinii și de experiențe. Eu consider că datorită acestui schimb de opinii putem să auzim și părerea celorlalți, deci este extrem de util. În ce privește semestrul european, aș avea două observații de făcut. În primul rând, în legătură cu calendarul și apoi una de fond în ce privește ritmul procedurii în acest semestru european. Aș dori să atrag atenția raportoarei asupra faptului că ar fi pozitiv să facem o reflexie în legătură la modul în care să sincronizăm calendarul național cu semestru european, pentru că desea recomandările specifice pentru fiecare țară pe care le adoptăm în comun cu Consiliul uh, se referă la, se refer la legile de stabilitate și financiare naționale. Deci trebuie ținut cont de asta și, în al doilea rând, uh, e vorba de utilitate. Um, sau la conferințe, sau la semestru european, noi trebuie să stabilim care e, până la urmă, utilitatea recomandărilor pentru țări. Au o plus valoare, adaugă ceva la conținut, care e exact utilitatea lor? Și pe fond aș spune că în fiecare an se elaborează un raport care trebuie să oglindească uh, propria activitate a țărilor în acest proces parlamentarii naționali ne spun că aceste rapoarte trebuie să facă referire mai degrabă la obiectivele pe termen lung. Uh, da, e corect, trebuie să avem o, o viziune pe termen lung, însă nu trebuie să dăm impresia că în declarațiile sale Comisia se concentrează doar asupra recomandărilor, spe, recomandărilor specifice pentru fiecare țară ar trebui poate să schimbăm puțin uh, propria politică de comunicare. Uh, obiectivul rămâne, acestea fiind spuse, foarte valabil. Deci trebuie să uh, comunicăm care sunt prioritățile noastre, deci să susținem creșterea, să eliminăm dezechilibrele excesive, să îmbunătățim finanțele statului. Deci aș propune o mai bună structură a activității noastre ca să avem și rezultate. Mulțumesc, doamnă, și acum, uh, în final, are cuvântul colega mea din Croația, doamna Matici. Zahvaljujem predsjedavajući. Zahvaljujem e, uh, izvjestiteljici na... Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc și eu raportarei pentru un document foarte bun, foarte detaliat și să salut reprezentanții Parlamentelor Naționale și să subliniez că importantă este coordonarea economică a politicilor fiscale și uh, uh, monetare și semestrul care contribuie la coordonarea acestor politici fiscale la nivelul statelor membre. Uh, ajustarea la politicile monetare e de asemenea un factor uh, de frunte și apoi uh, e de asemenea foarte important să punem pe prim plan și reformele structurale că statele membre de fapt se concentrează în fapt asupra uh, îndeplinirii scopurilor stabilite la nivel uh, comunitar prin documente strategice. Foarte important. Uh, recomandările specifice pentru fiecare țară pot fi văzute și ca având o dimensiune orizontală. Prin analiza acestora, pentru fiecare stat membru, putem vedea foarte clar că multe din ele se repetă uh, de la stat la stat de exemplu, ce privește eficientizarea sectorului public, reforma uh, pieței muncii, eficientizarea acesteia, reforma sistemului de pensii, consolidarea sistemului de servicii interne servicii aceste, acestuia, combaterea evaziunii fiscale, reducerea șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Toate acestea sunt uh, domenii care se regăsesc în toate statele membre. Dar unde văd eu valoarea adăugată a semestrului european și național e în schimbul de experiență care ne permite să vedem cum anume sunt puse în practică aceste măsuri în statele membre. Dar trebuie să facem și un schimb între noi, să vedem care sunt experiențele noastre specifice de la stat la stat și să tragem și învățămintele necesare, încercând să evităm uh, greșelile comise și în comun să avem uh, sinergia care să ne permită să ieșim din criză. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă, și cu asta uh, punem punct intervențiilor și acum vom da din nou cuvântul raportoarei, doamna Ferreira, dar înainte Aș dori, aș dori să spun că dacă ai evidențiat ceva această dezbatere și dacă suntem de acord asupra unui lucru, e că politicile naționale nu sunt doar o chestiune națională, ci europeană. Deciziile luate într-un stat membru și mai ales uh, cele care aparțin de zona euro au efecte imediate în restul statelor membre. Doamna Berez vorbea de efectul de multiplicare. Domnul Epping și-a arătat preocuparea și interesul pentru ceea ce se întâmplă în Spania. E clar că e logic ca un uh, stat membru să fie interesat uh, de ceea ce se întâmplă în celelalte state. Sigur, ceea ce se întâmplă în țările de jos uh, e important și pentru restul statelor membre. După cum a spus domnul Trichet, în uh, Parlamentul European, avem un destin comun. Și eu cred că suntem uh, cu toții de acord cu această afirmație, astfel încât, fără întârziere, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru luările de cuvânt și dau din nou cuvântul uh, raportoarei doamnei Ferreira. Eu Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc din nou uh, colegilor pentru calitatea dezbaterii avut. Am auzit aici lor de cuvânt foarte interesante care demonstrează că acest exercițiu poate fi îmbunătățit, dar uh, într-adevăr merită să îl facem. Vreau să subliniez uh, trei lucruri în concluzie. Acum nu răspund personal și punctual tuturor colegilor care au luat cuvântul. Însă aș dori să îi asigur că am luat notă de toate intervențiile, de tot ceea ce s-a spus aici și voi ține cont uh, de toate în elaborarea textului definitiv împreună cu raportorii din umbră. Consider că unul din punctele fundamentale privește tocmai momentul în care ne aflăm. Asta Uh, însemnând că iată apare o idee conform căreia iată am ieșit din criză, am consolidat lucrurile, însă noi trebuie să garantăm că semnalele pozitive pe care începem să le înregistrăm sunt consolidate și menținute. Domnule Gozes, să spuneți că merită să facem o evaluare a celor ce s-ar fi întâmplat dacă noi n-am fi avut nicio reacție, n-am fi luat nicio măsură, dar dacă n-am fi făcut nimic, probabil că Grecia ar fi ieșit din uh, zona euro. Dar ar fi ieșit chiar din uh, Uniunea Europeană și poate că și moneda euro ar fi distrusă în acest moment. Bun, trebuie să vedem dacă cele întreprinse de noi uh, sunt măsuri corecte, dacă tot a fost făcut corecte sau dacă avem și o marjă de ajustare, dacă putem îmbunătăți lucrurile. lucrurile. Trebuie să ne gândim și la partenerii noștri internaționali, la Statele Unite, de exemplu, eh, și ceea ce au făcut ele eh, în urma crizei. Avem de învățat unii de la ceilalți. Eu nu cred că Europa nu își poate îmbunătăți strate strategia proprie sau nu poate profita de criză tocmai pentru a uh, Uh, își consolida structurile, încercând să elimine lacunele încă existente în arhitectura europeană, utilizând mecanisme deja existente în cel mai bun mod posibil. Eu uh, consider că sunt foarte importante unele afirmații făcute aici în legătură cu marja de progres care există. Uniunea bancară e una din aceste uh, marje de progres. Uh, E în curs o stabilizare, desigur, deoarece Banca Centrală Europeană a creat un mecanism, un mecanism interguvernamental mecanismul european de supraveghere și uh, sunt și măsuri care trebuie gândite pe termen mai lung. Trebuie să ținem cont de cele făcute de Comisia Europeană prin textul celor patru președinți. Iată, am dat dovadă de o viziune pe termen lung, nu doar în ceea ce privește Uniunea Monetară, ci și Uniunea Europeană, datorită acestui text al celor patru președinți. Oricum, având în vedere instrumentele de care dispunem și mai ales coordonarea politicilor economice, E adevărat că există anumite semnale de redresare economică, dar la fel de adevărat e că avem o rată a șomajului absolut uh, de neacceptat și o datoria suverană e încă prea ridicată. Uh, sărăcia ne afectează țările, ex- excluziunea socială la fel, uh, fenomenul e foarte grav, deci noi trebuie să consolidăm încrederea cetățenilor în Europa și în capacitatea noastră de a rezolva problemele cu care ei se confruntă. Sigur că în spatele coordonării politicii economice se află toate aceste elemente. Așadar, o regândire a modelului troicii și prin intermediul Tupac ar fi foarte important, după cum a spus domnul Gozes, Trebuie să lucrăm la instrumentul de competitivitate și convergență, care e una din inițiativele Comisiei Europene, așa numitul CCI. Trebuie să continuăm cu reformele structurale care să permită stimularea reformelor necesare și să nu mai pedepsim pe nimeni. Eh, mulți colegi au vorbit despre necesitatea unor modificări, unor ajustări. Vedem că, mm, iată, Comisia poate utiliza aceste două instrumente, six-pack și two-pack, în mod mai flexibil, ținând cont mereu de strategia 2020. S-a creat uh, un grup pentru a rezolva problema datorilor suverane, a îmbunătăți lucrurile. Mulți colegi au vorbit despre calitatea acestor recomandări. Uh, pentru fiecare țară. Doamna Galpel s-a, s-a referit la asta, dar și alți colegi. Sigur că e important ca aceste recomandări să fie conectate la o analiză care să le permită eventuala îmbunătățire. Eu cred că mulți deputați, cum este colegul meu portughez, de exemplu, au vorbit despre necesitatea de a democratiza acest proces. La asta s-a referit, cred, și colegul din Franța. Țările trebuie să-și însușească recomandările, trebuie să le evalueze, trebuie să le reechilibreze pentru a garanta existența acestui element de democrație. Sigur, acum țările nu au o libertate totală în alegerea propriilor politici, pentru că acestea au apoi impact uh, general la nivel european. Mecanismul de participare a parlamentelor naționale trebuie într-adevăr consolidat și trebuie să mai lucrăm la acest tip de arhitectură. Și trebuie să vedem care este și arhitectura participării noastre. Recomandările provin din partea Comisiei și a Consiliului, desigur, e adevărat. Însă trebuie să fie legitimate democratic, atât la nivelul Parlamentului Național, cât și la nivelul Parlamentului European. Deci trebuie să mai lucrăm și la acest aspect. În fine, aș dori să subliniez necesitatea de a avea anumite politici de urgență și pe termen scurt să ne ocupăm de întregul aspect social, mai ales pentru a favoriza ocuparea și solidaritatea socială, pentru a nu avea puncte de ruptură la nivel social noi, pro-europenii convinși, nu dorim să se întâmple așa ceva, deci trebuie să lucrăm de urgență atât în ce privește indicatorii sociali, eventual prin uh, inițiativa ocupării, a lucrurilor de muncă, trebuie să avem o politică de relansare, redresare pe termen uh, scurt, mediu și chiar lung pentru a susține redresarea și competitivitatea europeană în mod logic și strategic dar și de urgență. Domnul De Becker era spus asta, ca și doamna Beres. Deci ne aflăm într-o fază absolut interesantă, deoarece criza într-adevăr e gravă și ne afectează pe toți. Ne dăm cu toții seama că e nevoie să eliminăm lacunele existente încă în organizarea acestui proiect european, însă Asta ne și obligă să punem în comun uh, toate eforturile și forțele noastre pentru a avea o convergență în ce privește punctele fundamentale. Deci acest raport trebuie să reflecteze uh, mesajul esențial pe care ni l-au transmis toți colegii. Cu asta mulțumesc tuturor uh, și închei, domnule președinte. Da, mulțumesc Elisa și în final mai spun că Votarea raportului în Comisia pentru Afaceri Economice se va desfășura pe 30 septembrie în, și, și se va vota la plenarea din octombrie la Strasbourg. Mulțumesc colegilor din Parlamentele Naționale pentru contribuțiile lor, care fără îndoială vor ajuta, ne vor ajuta să ne finalizăm lucrările și vă mai anunț că următoarea reuniune comună e prevăzută pentru luna ianuarie 2014 în cadrul reuniunii interparlamentare pentru a discuta analiza anuală de creștere, Annual Growth Survey, pe care Comisia Europeană o va adopta pe data de 15 noiembrie. Trecem la următorul punct de pe linia de zi Uh, diverse, dar presupun că nu avem nimic la diverse aici, deci mutăm, trecem la punctul următor. Anunț că viitoarea reuniune va avea loc luni, 23 septembrie, de la 15 până la 18.30 și marți, 24 septembrie, de la orele 9 la orele 12.30 și de la 15 la 18.30. Mulțumesc tuturor! La revedere! Rabi.